Ehm, reglementările actuale sunt încă din anii 80, de când ați vizitat dumneavoastră Cernobâlul. Ehm, să țineți seama de clauzele pe care le propune acum Parlamentul European, pentru că ele nu vin prea devreme. Mulțumesc, domnule Belet. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui subiect și mine la ora 12 vom vota această propunere. Our next item on... Subiectul următor pe ordinea de zi este o prezentare din partea Comisiei privind revizuirea instrumentului Uniunii Europene pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii, sistemul de finanțare în uh, următoarea perioadă și îl salut pe domnul comisar Daiani și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, se pune următoarea întrebare. Cum intenționează Comisia să ajute IMM-urile ca acestea să se financeze în vederea creșterii? În strategia Europa 2020 am promis să ne axăm pe creștere, creștere bazată pe cunoaștere și inovare. Antreprenorii care creează noi companii și care lansează noi idei, creează noi locuri de muncă și creează creștere economică, aceștia sunt în vizorul nostru. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste întreprinderi să aibă acces la finanțarea necesară. Discut despre resurse financiare necesare inovări în acest caz. Subliniez în repetate rânduri faptul că nu putem să avem creștere Uh, competitivitate fără inovare. Nu se poate așa ceva. În primul rând, în propunerea noastră dorim să subliniem importanța cercetării și inovării în acest sector. După cum se vehiculează în Cartea Verde privind uh, finanțarea și inovarea adoptată săptămâna, viitoare, săptămâna trecută, mă scuzați, vrem să creăm niște instrumente de simplificare, instrumente care vor simplifica legăturile cu partenerii noștri și care vor garanta o mai bună transparență pe piață. Simplificarea și flexibilitatea vor fi cuvintele cheie pentru viitoarele noastre acțiuni. Scopul este acela de a sprijini IMM-urile și de a promova creșterea economică. Programele de finanțare comunitare trebuie să fie ușor accesate de toate întreprinderile europene, mai ales de cele care au potențial de creștere. Pentru a atinge acest obiectiv, eu sunt convins că aceste instrumente care vizează IMM-urile ar trebui să fie incluse într-un singur program de competitivitate la nivel european, în care să se țină cont de lecțiile învățate până acum. Trebuie să ne asigurăm că avem flexibilitatea necesară pentru a răspunde la schimbările economice la nivelul pieței în următoarea perioadă de, de programare economică. Trebuie așadar să ne axăm pe instrumentele de finanțare și vom face acest lucru făcând trecerea de la un sistem în care banii sunt alocați la un sistem bazat pe creditare. Acest sistem va favoriza întreprinderile ce vor veni cu un plan de afaceri rațional și fezabil. Trebuie să ne asigurăm de faptul că capitalul de risc va fi și acesta pus la dispoziție în programele cadru. Până acum am a ajutat 100 de mii de IMM-uri și până la finele acestui program această cifră va crește la 300 de mii. Subliniez faptul că prima generație de investiții europene de capital de risc a crescut considerabil, la 98%. Ne gândim la faptul că cu doar o finanțare de 2% am ajutat foarte multe MMO-uri europene să crească și să se dezvolte. Un alt aspect extrem de important este cel al birocrației, mai precis al debirocratizării. Fiindcă, iată, trebuie să ținem cont de faptul că uh, nu trebuie neapărat ca antreprenorii să vină la Bruxelles pentru bani, ei pot să se adreseze băncii locale. Mereu ne-am gândit la aceste aspecte. În urmă cu câteva zile, Consiliul a solicitat Comisiei să creeze un sistem de capital de risc la nivel local. Și vom da curs acestei propuneri, deoarece uh, și noi ne temem de lacunele din, de pe piața de capital. Considerăm că sistemele de garantare a creditelor au ajutat un număr considerabil de întreprinderi la nivel european. Comisia consideră că garanțiile de creditare sunt necesare la nivel uh, regional, dar și la nivel european. În acest sens, vom emite o serie de instrumente consistente ce vizează în mod direct IMM-urile. Solicităm ca toate statele membre importante din punctul de vedere al infrastructurii de finanțare să ne susțină în aceste eforturi ale noastre. Cam atât despre programarea, planificarea financiară. Doresc însă să subliniez faptul că um, Comisia nu s-a culcat pe lauri în acest răstimp. Am creat un forum pentru IMM-uri pentru a promova schimbul de bune practici. Acesta a fost lansat pe 28 septembrie anul trecut. Acest forum care există în continuare va aduce la oaltă instituțiile de creditare și IMM-urile în mod regulat. Se va analiza cadrul juridic, situația de pe piață pentru a accesa finanțarea. Se discută de asemenea și despre modul în care piețele, piața europeană poate fi dezvoltată pe mai departe. Sunt încântat să vă spun că pe acest front se înregistrează progrese. La fel de important este și contextul de reglementare. Doresc să adresez mulțumiri speciale colegului meu, Michel Barnier, uh, și pentru comunicarea sa privind piața internă, care, iată, va eficientiza legislația uh, noastră, în special în ceea ce privește investițiile cu capital de risc. Iată că astfel putem unifica piața internă și putem să creăm precondițiile pentru creștere și competitivitate, la fel și pentru activități de antreprenoriat în Europa. În ceea ce privește sistemul bancar și Basel III, după cum a spus și domnul Barnier, se vor face propuneri în iunie acestui an pe aceste subiecte. Propunerea Comisiei va conține o examinare a nivelului efectelor macroeconomice și microeconomice. Trebuie ca acestea să fie calibrate astfel încât uh, să se țină cont de efectul acestora atât la nivel european cât pretutine, și pretutine în lume. Vom vedea, în funcție de rezultate, cum anume putem aloca mai bine fondurile la nivel comunitar. Trecem printr-o perioadă de recesiune și este bine să ne eficientizăm cheltuielile. În acest sens, consider că instrumentele financiare ne vor ajuta să suplimentăm resursele uh, investițiilor uh, private. Ne vom continua activitatea astfel încât propunerea noastră să țină mereu cont de importanța dezvoltării MM-urilor la nivel european. Suntem convinși de faptul că activitățile din următoarele luni, activități întreprinse pentru a ieși din criză, ne vor ajuta să readucem pe făgașul cel bun industria europeană, astfel încât IMM-urile să se dezvolte. Sunt singurele IMM-urile cele care pot crea locuri de muncă și cele care pot să uh, trateze aspectele sociale ale crizei economice și financiare actuale. Astfel vom putea relansa economia europeană post-criză. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar Tajani, spune președintele. Acum vom trece la în numele grupurilor politice, domnul Benson pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului comisar Tajani pentru prezentarea sa. Astăzi vorbim despre acest dosar pentru că el este mai important decât niciodată. E important să vorbim despre finanțarea IMM-urilor în Europa. E clar că IMM-urile sunt limitate în ceea ce privește accesul la finanțare și aceasta în timp ce ele reprezintă adevăratul motor al creșterii economice. Criza economică a arătat acest lucru foarte clar. E foarte greu să găsești o finanțare suficientă la băncile europene și IMM-urile europene depind foarte mult de această finanțare bancară, chiar mai mult decât IMM-urile americane. Iar în ziua de astăzi se aplică regulile de la Basel III și anume cele referitor la, referitoare la capitalul propriu. Aceasta complică și mai mult în ceea ce privește capitalul de risc pentru IMM-uri. Am observat că se cere o mai mare adecvare a capitalului dar aceasta va duce la o consolidare și mai mare a băncilor care vor închide din nou linia de credite și cu aceasta vrem să ajutăm IMM-urile. Iată care, ce paradox vedem aici. De aceea trebuie să întărim instrumentele comunitare care să permită la creșterea investițiilor în cercetare, inovație și aș vrea să cer să se crească uh, dotarea financiară pentru inovație față de limitele actuale. Cred că avem nevoie de o regenerare a acestor programe care să acorde mai mare importanță IMM-urilor. E nevoie de o susținere puternică a IMM-urilor în cel de-al șaptelea program cadru al cercetării. Este un punct care ne interesează foarte mult, domnule comisar, pentru lunile următoare. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnei Edith Herzog din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule comisar. Astăzi eh, mă voi servi de limba maternă astfel încât și eh, reprezentanții IMM-urilor de acasă să poată să-mi urmărească intervenția. Când am pornit la drum, am avut trei obiective. Am dorit permitem IMM-urilor să pătrundă pe piața europeană cu produse inovative. De, ace- de asemenea, le-am dorit să reducem costurile IMM-urilor uh, pentru a reduce uh, birocrația. Și cel de-al treilea obiectiv a fost să ajutăm IMM-urile să acceseze mai ușor diversele instrumente financiare. În Uniunea Europeană, IMM-urile reprezintă uh, o treime din uh, PIB. Deci, ele contribuie cu o treime la bugetul european, dar dacă ne uităm la bugetul european, ne întrebăm cât din bugetul european revine IMM-urilor. Nu cred că putem să fim mulțumiți de uh, ceea ce se întâmplă uh, 100 uh, de mii de IMM-uri au beneficiat în anul 2010 de către programul PCI, programul de competitivitate și inovare, dar este un număr mic. Noi ar trebui să mobilizăm 2,3 milioane de euro um, pentru uh, a favoriza IMM-urile suma de care dispun acum este insuficientă, este prea mică. Domnule comisar, trebuie să îmbunătățim situația. Uniunea Europeană trebuie să prezinte propuneri care să uh, permită accesarea instrumentelor într-o manieră mai flexibilă. Trebuie să încurajăm statele membre să acționeze, să nu vorbească pur și simplu în favoarea IMM-urilor. Iar în numele uh, Uh, a cinci grupuri politice uh, v-am adresat o scrisoare. Vă rog, nu uitați uh, de conținutul acestei scrisori, pentru că IMM-urile sunt întreprinderile care se află în cea mai dificilă situație economică în contextul crizei actuale. Parlamentul European susține IMM-urile. Mulțumesc. Domnul Schmidt acum din partea uh, grupului liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim foarte ambicio- ambițioși aici. Acesta e un mesaj adresat Comisiei. Sigur că provocarea este foarte mare. Avem 20 uh, de milioane de IMM-uri europene care reprezintă 90% din uh, Uh, totalul întreprinderilor europene. Trebuie să o spunem foarte clar. IMM-urile reprezintă inima economiei noastre. Lucru perfect adevărat. Dar acest lucru nu înseamnă că IMM-urile n-au voie să se dezvolte. Este nevoie de posibilități de finanțare pentru acestea, pentru ca ele să se poată dezvolta, să poată crește. Trebuie să epuizăm uh, mecanismele de finanțare existente pentru IMM-uri și trebuie să utilizăm mult mai mult fondurile structurale puse la dispoziția acestora. După cum a spus domnul Benson, dificultățile IMM-urilor sunt foarte grele în ziua de azi. Am creat o serie de Mm, reglementări pentru piețele financiare, majoritatea necesare. Dar să nu uităm că aceste reglementări au făcut ca costurile ce trebuie suportate de IMM-uri pentru accesarea unui credit, spre exemplu, să crească. Trebuie să fim precauți în momentul în care vrem să venim cu noi reguli. Să nu uităm uh, că trebuie să ținem cont de factura finală ce trebuie plătită de IMM-uri. Domnule comisar, dumneavoastră discutați despre uh, simplificare, flexibilitate, uh, Uh, programe de finanțare ce trebuie marcate de aceste cuvinte cheie. Discutați de debirocratizare și așa mai departe. Dar, haideți să o spunem cu mâna pe inimă, domnule comisar. Oare uh, de aceste lucruri uh, Oare la aceste lucruri se așteaptă IMM-urile din partea uh, Uniunii Europene? Pentru că, la urma urmei, ei văd clar că birocrația crește. Deci avem 20 de milioane de IMM-uri. Dar avem și peste 20 de milioane de șomeri la nivel european. Și știm foarte bine că excluziunea socială și sărăcia iau amploare. Dacă dorim să contracarăm aceste fenomene sociale, trebuie ca Comisia să reacționeze uh, cu fermitate, astfel încât uh, să se poată investi la nivelul IMM-urilor, la nivelul acelor întreprinderi ce creează creșterea. Mulțumesc, spune președintele. Acum urmează domnul uh, Czarnecki, numele ECR. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vorbim despre un sector economic care are o importanță crucială. E vorba de IMM-uri. IMM-urile sunt cele care oferă cele mai multe locuri de muncă din Uniunea Europeană. Ele oferă mult mai multe locuri de muncă decât marile companii. Aceste companii mici, IMM-urile, deseori companii de familie, sunt cele care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei financiare. Și aș spune și mai mult, costurile sociale ale slăbirii acestui sector economic sunt foarte importante. Bineînțeles că marile corporații, lobby-ul uh, industrial este foarte eficient pentru a-și susține drepturile, însă ar trebui să susținem și drepturile IMM-urilor, pentru că aceasta înseamnă, de fapt, să luăm partea contribuabililor și cetățenilor noștri. Și încă un comentariu, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că statele membre nu ar trebui să dea vina pe Uniunea Europeană pentru tot ce se întâmplă. Ar trebui să aibă grijă de IMM-uri și sunt de acord cu ce a spus doamna Herzog. Mulțumesc, doamna Morganti, din partea Libertății și Democrației. Signor președinte, onorevoli colegi, Domnul Morganti, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, în ultimii ani, în cadrul crizei financiare mondiale, situația IMM-urilor a devenit din ce în ce mai dificilă, mai ales în ce privește accesarea unor credite. Instrumentele care au fost introduse de către Uniunea Europeană în intervalul 2007-2013 au lacune în ce privește uh, posibilitățile de finanțare. Pe de altă parte, efortul administrativ este foarte mare și uh, anumite măsuri devin dificil de aplicat. De aceea, eu cred că ar trebui să ne concentrăm foarte mult și să ținem seama de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii Trebuie să existe un ghișeu unic pentru accesarea uh, instrumentelor financiare și de asemenea trebuie să găsim alte instrumente financiare. Trebuie să găsim formule și în ce privește uh, garanțiile de risc. Trebuie să stimulăm acele întreprinderi care au o activitate inovatoare și care uh, beneficiază de o bună tehnologie, care pot contribui la dezvoltarea economiei noastre. Deci să stimulăm, stimulăm activitatea acelor întreprinderi pentru că ele oferă locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea cercetării. Mulțumesc, domnul Staionov. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu părerii celorlalți colegi care s-au exprimat astăzi pentru a susține drepturile IMM-urilor. Sunt de acord cu ce au spus colegii mei până acum. IMM-urile sunt cele care au fost cel mai afectate de criza economică și financiară. Sunt de acord de asemenea cu domnul Cernevski, care spunea că e vorba în principal de companii familiare care sunt foarte mici și uh, care uh, obțin uh, pâinea familiei lor. E vorba aici de acestea care au avut de suferit și nu de marile companii cum le-a afectat pe aceste mari companii această criză, că pur și simplu și-au redus profitul, în schimb aceste IMM-uri au rămas fără nimic și nu mai au cu ce să trăiască. De aceea, cred că e nevoie de schimbări și de modificări care să fie făcute cu precauție. Pentru că toate amendamentele prezentate de stânga și de dreapta ar putea avea consecințe negative. Garanțiile bancare nu sunt suficiente. Într-adevăr, suntem de acord că ar trebui să se reglementeze mai bine sectorul bancar. Aceasta ar putea duce la existența mai multe fonduri disponibile pentru IMM-uri. Spun aceasta pentru că consider că companiile mici nu pot fi pe picior de egalitate cu companiile mari și nu trebuie să le subestimăm valoarea. Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Benson pentru că, iată, programul CIP reprezintă un pilon pentru antreprenoriat și pentru finanțarea acestui sector. La fel și programele Sherme și Yasmin. Și să nu uităm și programul Erasmus pentru tineri întreprinzători. Uh, Uh, acesta este extrem de important, fiindcă, iată, face ca tinerii să ajungă să cunoască piața. Îi mulțumesc și doamnei Herzog pentru faptul că uh, s-a implicat pentru Fondul European de Investiții și a solicitat o mărire a acestuia. Aș avea o rugăminte către domnul comisar Tajani. La obiectivele 2020 ar trebui să vedem uh, cum am putea să Uh, stipulăm o obligativitate de 20% capital propriu pentru IMM-uri. O facem la bănci, ar putea să o facem și, putea să facem și pe la IMM, un lucru extrem de important pentru ambele domenii. De asemenea, aș solicita să existe o taxă pe profit numai uh, în momentul în care discutăm despre uh, mijloacele produse de IMM-uri. În rest să se impună o impozitare normală. Și un alt aspect care mi se pare extrem de important este um, la uh, participarea la licitații. discutăm despre plafonul de 5.000 de euro impus. Cred că ar fi baza cea mai bună pentru a aborda ca atare uh, capitalul de risc. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule

susținerea acordată IMM-urilor și aceasta pentru că rolul lor din punct de vedere social și al comunității este foarte mare. S-a spus de fapt acest lucru. De asemenea, IMM-urile sunt protagoniștii redresării economice. Între 2002 și 2008, acea perioadă de creștere economică formidabilă, s-au creat 9.400.000 uh, de locuri de muncă prin intermediul IMM-urilor. Deci acestea reprezintă într-adevăr un motor al creșterii economice, însă din cauza crizei acestea au pierdut o treime din aceste locuri de muncă create. De aceea avem nevoie de instrumente concrete uh, care să redea din nou IMM-urilor capacitatea de a crea noi locuri de muncă. În felul acesta vor apărea beneficii pentru întreaga societate. Bineînțeles, accesul la credite, acesta este un punct esențial și de altfel 18% din IMM-uri nu au avut parte de creditele pe care le-au solicitat uh, în prima parte a acestui an. Anul trecut era vorba de un procent de 12%. E nevoie de simplificare administrativă, de acces uh, pe piață. Toate aceste elemente vor face parte din elementele dezbătute la un congres uh, de săptămâna viitoare din Italia și la care va participa și domnul comisar. Italia a fost țara unde a existat o mare creștere economică tocmai pentru că au existat măsuri inteligente care să susțină IMM-urile. Tocmai de așa ceva avem nevoie. Vă mulțumesc, uh, Zoran Taler, pentru un minut și jumătate. Nic, gospod comisar Tajani, rad bi se pridru... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Tajani, aș dori să mă alătur și eu colegilor să propun ca politica Uniunii Europene atunci când vine vorba de stimularea economiei să se axeze în primul rând pe IMM-uri. Acestea creează mai mult de 100 de milioane de locuri de muncă. Care este cea mai mare durere a unui uh, IMM în Europa astăzi? Ei bine, n-ar trebui să pierdem din vedere acest aspect, să discutăm acest uh, subiect. Mai întâi, uh, o mare problemă e reprezentată de lipsa unei discipline financiare. există întârzieri de la 190 până la 220 de zile în ceea ce privește plățile care trebuie înaintate către IMM-uri și uneori acestea nici măcar nu sunt plătite. Ele sunt neputincioase în, fața acestei situații. În Uniunea Europeană am adoptat noi regulamente în acest domeniu și până la urmă statele membre trebuie să devină mai disciplinate. Ține de ele. Aici începe totul. Multe IMM-uri uh, nu s-ar confrunta cu această problemă dacă ar primi uh, banii ce li se cuvin. Nici băncile nu își îndeplinesc uh, misiunile și de aceea creșterea economică în Uniunea Europeană nu este atât de ridicată pe cât ar putea să fie. Măsurile Comisiei, care sunt susținute de domnul comisar Tajani, ar trebui să vizeze în primul rând IMM-urile și e clar că a venit momentul să punem în aplicare recomandările um, din legile care vizează IMM-urile. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă urez uh, bine ați venit uh, la această discuție care are un impact foarte mare asupra economiei reale. Am uh, discutat despre brevete, am discutat despre uh, multe aspecte economice și acum vorbim despre instrumentele care ajută IMM-urile. IMM-urile sunt extrem de importante pentru că dacă fiecare dintre ele ar crea un loc de muncă, atunci nu ar mai exista șomaj. Și acest lucru este totuși dificil pentru că nu au posibilitatea să obțină credite și în fiecare weekend mă întâlnesc cu oameni care nu reușesc să obțină un credit și în weekendul trecut am vorbit cu un om care dorea 4.000 de euro pe care, împrumut pe care nu l-a putut obține. Deci situația din țara mea este una cronică, în ciuda faptului că Banca Centrală Europeană a capitalizat băncile, dar acest lucru nu a fost transmis mai departe și cred că trebuie să analizăm acest uh, lucru, pentru că avem o, o mantră cu aceste bănci care sunt prea mari ca să șeze. Și cred că mantra ar trebui să schimbe IMM-urile sunt prea importante ca să eșueze, pentru că dacă li se oferă credit, li se oferă sprijin, fiecare dintre ele ar putea crea un loc de muncă în plus, ceea ce ne-ar scoate din recesiunea economică în care ne aflăm. Nu e, cred, prea mult de cerut. Și în această seară, când vorbim despre noi instrumente care să sprijine IMM-urile, putem

Finanțarea IMM-urilor rămâne în continuare una din problemele cele mai mari, în ciuda măsurilor uh, întreprinse până acum. Și situația acestui uh, sector este foarte gravă în ziua de astăzi. Am văzut raportul întocmit de Bankwatch. În acesta se analizează distribuția creditelor a băncilor de investiții în patru state membre. În acest raport se spune că până acum creditele alocate de bănci au fost utile doar acestor bănci. E vorba de 15 miliarde de euro acordate pe o perioadă de 2 ani. Aceste fonduri au fost alocate, însă condițiile de alocare a creditelor pentru IMM-uri au fost înăsprite. Și asta ne arată că în acest domeniu avem nevoie de un control mai bun al sectorului bancar și o mai bună asistență din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să intervin. Domnul comisar a vorbit despre o nouă viziune pentru instrumente financiare care să stimuleze finanțarea IMM-urilor. Este foarte clar că aceasta este cea mai mare provocare cu care se confruntă sectorul IMM-urilor în Europa și în propria mea țară, în Irlanda. Multe afaceri viabile au în continuare probleme în obținerea de linii de credit acceptabile din partea băncilor și acest lucru este inacceptabil. Vorbesc în numele țării mele având în vedere că băncile beneficiază de sprijinul contribuabililor din uh, Irlanda, pentru că IMM-urile sunt un motor de dezvoltare. Sectorul privat este cel care creează locuri de muncă. Noi, ca instituții, nu putem decât să creăm o uh, atmosferă economică care să conducă la uh, un mai bun mediu de afaceri și cred că este nevoie de flexibilitate și accesul la capital ar trebui să nu fie birocratic. Și revin la declarația președintelui uh, Comisiei în ceea ce privește starea Uniunii. Trebuie să monitorizăm cu mare atenție acest lucru, pentru că președintele a spus că vom avea Uh, niște economii uriașe de miliarde de euro din partea, uh, din partea economiilor statelor membre și cred că acest lucru este extrem de important pentru noi. Președintele, mulțumesc, doamna Figureido acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația multor IMM-uri e practic tragică în multe țări din Uniunea Europeană. Vedem care au fost rezultatele politicii neoliberale acestei IMM-uri au fost afectate în mod profund. În Portugalia, zeci și sute de IMM-uri și întreprinderi familiale activează în toată industria, în agricultură și au fost cu toate afectate. De aceea s-au pierdut foarte multe locuri de muncă. De asemenea, există probleme legate de birocrație, de dificultatea de a avea acces la aceste fonduri comunitare dezvoltarea economică a multor regiuni are astfel de suferit, iar creșterea economică este împiedicată și de-aia avem nevoie de niște politici care să sprijine IMM-urile. Trebuie să se insiste pe sistemul financiar și pe disponibilitatea creditelor către IMM-uri și sprijin comunitar suficient. Vă mulțumesc. Domnul Mölzer are cuvântul. Președinte, voll Lobes ist die Union ja stets für Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană adesea laudă IMM-urile ca motor al economiei și ca furnizor de locuri de muncă. E important să păstrăm locurile de muncă în vremuri de recesiune, însă în același timp aceste companii uh, sunt uh, companii care fac față unei birocrații extraordinare datorită numeroaselor regi regulamente care li se aplică. În practică putem vedea faptul că IMM-urile uh, consideră că Basel 2 și Basel 3 au îndepărtat creditele de uh, ele. Inovarea este importantă, însă inovarea are nevoie de uh, bani care să fie dați cercetării. IMM-urile trebuie luate mai mult în considerare în uh, viitor și trebuie să le acordăm mai multă încredere. Însă, din păcate, multe IMM-uri vor, uh, uh, își vor epuiza resursele financiare înainte să facem noi legi care să le faciliteze accesul la credite. Domnul a imm urile se confruntă cu probleme mai mult sau mai puțin similare celor din alte state membre eh, date fiind specificitatea și dificultatea perioadei

foarte mult intervenția dumneavoastră, domnule Taiani, deoarece încă o dată ați pus degetul pe rasă. Pe rană, mă scuzați. Problema IMM-urilor și deci modelul nostru social. Să nu uităm cât de importante sunt IMM-urile pentru nivelul nostru de ocupare și să nu uităm că această criză economică nu este trecătoare, ci este structurală, are de-a face cu piețele și cu globalizarea. Industria europeană e alcătuită în proporție de 90% din IMM-uri și acestea sunt practic indispensabile și de aceea e nevoie de o simplificare pentru accesul la credit, mai puțină birocrație, pentru ca resursele Uniunii Europene să poată fi folosite mult mai ușor. Și așa cum ați spus și dumneavoastră în intervenția dumneavoastră, e nevoie de mai multă flexibilitate, de mai multe resurse pentru inovare și cercetare. Și e nevoie de asemenea de noi orientări pentru Comisia Europeană orientări care să fie mai clare, mai accesibile pentru ca informațiile să fie într-adevăr utile IMM-urilor. Deci e nevoie de o nouă viziune în ceea ce prește acordarea acestor fonduri. IMM-urile nu pot doar plăti, să nu uităm că sistemul bancar își uh, crește profiturile în mod exponențial acum. Deci trebuie să ne asigurăm ca noua programare bugetară să se țină cont de aceste exigențe

głównym warunkiem sukcesu polityki wobec przedsiębiorstw w tym małych i średnich condiiile pentru o politică de succes pentru imm uri se regăsesc într o piață unică care funcționează corect. toată lumea trebuie să aibă acces la piață, trebuie să nu existe obstacole și, bineînțeles, trebuie să, ca aceste întreprinderi să fie pregătite să intre în concurență. Intrarea pe aceste piețe înseamnă că IMM-urile trebuie să fie tratate în mod egal. Și statele membre trebuie să își protejeze propriile industrii. Și vorbim mereu și mereu despre cât de important este să avem o piață a bunurilor care să funcționeze bine și care să păstreze stabilitatea în Europa și care să încurajeze dezvoltarea și stabilitatea între întreprinderile noastre. Trebuie să nu uităm că IMM-urile au o contribuție extrem de importantă de făcut la standardul de viață al angajaților acestora, pentru că multe dintre ele sunt afaceri de familie și poate uh, uneori uh, durează mai mult până găsesc o reacție față de criză, dar asta nu înseamnă că nu au fost afectate și că nu au nevoie de sprijinul nostru în, acest moment, în aceste momente de criză. Deci trebuie să oferim mai mult sprijin din partea UE. Domnule comisar, o să vă dau acum cuvântul să răspundeți. Chile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că în această dezbatere s-a văzut foarte clar, așa cum se întrevedea și în propunerea de rezoluție, că există o concordanță aproape perfectă între dorințele Parlamentului și cele ale Comisiei. E clar că acum trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru a depăși această criză la nivelul economiei reale. Iar aici IMM-urile reprezintă practic um, coloana vertebrală a economiei noastre. Uniunea Europeană dorește să treacă acum la niște acțiuni concrete și cu sprijinul Parlamentului și Consiliului am aprobat acest text de directivă privind întârzierea plăților sau uh, incapacitatea de plată. Deci noi trebuie acum să accelerăm totul pentru ca, uh, începând cu luna octombrie, să punem totul în aplicare în termen de 24 de luni. Deci eu sper ca statele membre să acționeze puțin mai rapid atunci când vor trebui să transpună în legislația lor națională această directivă care va înlesni accesul la credite, credite folosite în domeniul inovării. Și când uh, va intra în vigoare această directivă, 180 de miliarde de euro vor fi practic injectați în economie și asta nu e totul. Pe 23 februarie se va adopta o actualizare a acestei legi în textele comisiei. Vom avea de asemenea uh, măsuri foarte utile, cum ar fi cea a ghișeului unic, propuneri uh, pe care le vom pune în aplicare împreună cu statele membre. De asemenea, le vom cere tuturor autorităților locale din statele membre să desemneze un domn sau doamnă IMM. Pe 16 februarie se va face acest lucru. Domnul Daniel Caieha va fi persoana care se va ocupa de uh, supravegherea aplicării acestei uh, legi privind ghișeul unic. Dumnealui va fi persoana de legătură cu Comisia Europeană. Iar textul care va fi aprobat deci, pe 20, 23 februarie, mă scuzați, va stipula ca și statele membre să facă același lucru. În ceea ce privește acum accesul la credite. În directiva privind incapacitatea de plată am vorbit despre asta și în ceea ce privește accesul IMM-urilor la credite, nu putem soluționa lucrurile decât dacă îmbunătățim relațiile dintre organismele financiare și aceste IMM-uri. Unii cred că, e, că nu e suficient să creștem doar finanțarea, însă eu cred că am putea de asemenea soluționa și problema acelor blocaje, acelor acumulări care s-au tot făcut. De asemenea, trebuie soluționată și problema celor 30 de milioane pentru uh, IMM-uri. Trebuie să vă spun că la prima reuniune a privind finanțele s-a atras atenția asupra acestui blocaj care apare între Banca Europeană de Investiții și Institutele Naționale de Credite. Și la următoarea reuniune ei vor prezenta o serie de propuneri pentru a încerca să accelereze și să înlesnească accesul la credite pentru IMM-uri. În ceea ce privește simplificarea, deja am luat câteva măsuri concrete și voi da câteva exemple. Regulamentul RICI a fost tradus în toate limbile Uniunii Europene, regulamentul de punere în aplicare. E vorba aici de un text foarte tehnic, deci a fost un semnal deosebit de important pentru IMM-uri care acum vor avea acces la acest text în fiecare limbă. De asemenea, am redus lucrurile și am simplificat uh, procedura administrativă. E clar că apar, că există în continuare probleme pentru IMM-uri. Noi încercăm să facem tot posibilul e naturalmente anche il test di competitività. În ceea ce privește testele de competitivitate pe care le-am introdus în documentul privind politica industrială, aici e vorba de asemenea și de punerea în aplicare și de efectele, mă scuzați, asupra competitivității uh, și în cazul legislației în vigoare și cred că vor avea de câștigat și IMM-urile. Țin să-i mulțumesc domnului Rubic și salut eforturile Parlamentului care dorește să crească finanțările în perioada următoare. Eu îmi mențin angajamentele și sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus aici. Și de altfel, de fiecare dată când am avut ocazia, eu am spus care este părerea mea în ceea ce privește IMM-urile. Pentru mine, IMM-urile sunt un domeniu prioritar. Voi face tot posibilul pentru ca obstacolele birocratice să fie, înlocui, să fie înlăturate. Voi face tot posibilul pentru a sprijini IMM-urile. în următorii ani, deci până la sfârșitul acestui mandat. Sprijinul Parlamentului European este de aceea deosebit de important pentru mine. Și așa cum vă spuneam la început, Mă bucur să văd că există o concordanță de păreri între dumneavoastră și între Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat aici această dezbatere. Votul va avea loc miercuri la orele 12.